Okay, colleagues, if we can restart our meeting. Dragi colegi, haideți să reluăm ședința noastră. Am ajuns la punctul 16 de pe ordinea de zi. Prezentarea de către Comisia Europeană a selecției proiectelor uh, din cadrul TNT pentru cele de ofertă din 2011, Jean-Marie se ocupă de <laughs> acest dosar, participă foarte des la ședințele comisiei noastre. Ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. And to present uh, the out. Mă bucur că ați venit, uh, uh, ca pot să prezint selecția pentru 2000. 2011. Uh, Comisia a venit odată aici pentru a prezenta rezultatele programului multianual Autostrăzile Sării uh, și RTMS. De data aceasta este vorba de programul anual care, după cum veți auzi imediat, se referă la un număr de priorități din domeniul politicilor de transport, dar se axează în mod deosebit pe uh, pregătirea proiectelor uh, și uh, implementarea uh, următorului program, instrumentul Conectarea Europei. Avem o broșură care uh, prezintă rezultatele selecției din pentru aceia dintre noastre care au fost implicați în uh, exercițiul anterior. Am încercat să includem mai multe informații în această broșură pentru ca să puteți să vedeți, uh, să verific de la pagina 39 de acolo avem uh, o prezentare detaliată a proiectelor care sunt recomandate pentru finanțare. Are toată lumea acest document? Vă rog să-i dați domnului Bradburn un document. Nu, este acesta, spune președintele. O să mă asigur că veți primi un exemplar. Deci am inclus mai multe informații decât rândul trecut, astfel încât să aveți uh, informații pentru proiectele reținute pentru finanțare. Am încercat să includem și mai multe informații în legătură cu proiectele care nu sunt recomandate pentru finanțare, și un scurt rezumat al recomandărilor uh, făcute de panel pentru finanțare sau nefinanțare. Comisia, împreună cu Agenția Executivă Atentia, a terminat procesul de selecție și această decizie de selecție uh, care prezintă 74 de propuneri de finanțare pe care le prezint uh, uh, Comisiei. Vor merge joi la, pe 12 iulie la Comitetul pentru Asistența Financiară a uh, statelor membre și apoi are loc procedura de comună de consultare a Parlamentului care va începe de la sfârșitul acestei luni, iar decizia se va întoarce în comisie pentru adoptare. Cele 74 de proiecte, deciziile individuale pentru acestea vor fi uh, discutate cu promotorii de proiect și decizii individuale vor fi luate de către comisie. Finanțarea va fi disponibilizată până la sfârșitul anului acesta. Așa cum am spus, am avut uh, un program multianual în 2012. Acesta este programul anual Structura uh, repetă în mare măsură uh, programul de anul trecut cu cinci priorități principale. Prima, finanțare pentru proiectele care promovează integrarea sistemului de transport. Deci veți găsi acolo proiecte de natură multimodală, proiecte care susțin punctele de interconectare, uh, porturile maritime sau autostrăzile mării. A doua prioritate se referă la atenuarea schimbărilor uh, climatice și emisiile cu efect de seră, pe de o parte, dar se referă și la o serie de proiecte care au fost pregătite în contextul discuțiilor care au avut, uh, parte, au avut uh, loc în partea de nord, zonele cu conținut scăzut de sulf, schimbarea combustibilor sau asigurarea unei proporții care să nu uh, emită uh, un volum uh, mare de uh, sulf începând cu 2015. Prioritatea 3 este prioritatea pe care am discutat-o în contextul instrumentului Conectarea Europei. Aceasta este menită să îi ajute pe beneficiari să-și pregătească proiectele astfel încât uh, Uh, portofoliu de proiecte să se uh, contureze și mai bine, dar există și uh, proiecte bine țintite care vor avea nevoie de investiții masive. Prioritatea 4 este legate, de, legată de asemenea de uh, conectarea Europei, dar și obligațiunile pentru realizarea de proiecte sunt menite să ajute pe cei care vor să facă finanțare novatoare sub forma unor parteneriate sau un uh, mix de finanțare publică și uh, privată și în acest sens există câteva propuneri și, nu în ultimul rând, chiar uh, dacă aici uh, Uh, cifra este mai mică. Prioritatea 5 uh, pregătește terenul pentru activitatea TNT uh, ulterioară. A fost discutat aici în comisie și în Comisia Europeană. Pregătește terenul pentru coridoarele rețelelor care, dacă sunt aprobate de Uh, Parlament vor deveni un instrument major pentru TMT. De aceea oferim finanțare celor care vor uh, să pregătească coridoarele uh, rețelei centrale. Sunt coridoarele de marfă, componenta feroviară cererea de ofertă pentru 2011, care oferă și finanțare pentru proiecte. Câteva cifre pentru a pune lucrurile în perspectivă. Volumul programului a fost de 200 de milioane de euro și am avut propuneri și solicitări de finanțare în valoare de 426 de milioane de euro, deci uh, am fost de aproape uh, de două ori și ceva uh, Uh, suprascriși, ceea ce este uh, foarte bine, pentru că în felul acesta ne putem asigura că vor fi uh, păstrate și propuse pentru finanțare proiectele cele mai bune. Am avut două etape, în primul rând o evaluare externă uh, așa cum a fost introdus în program în 2007, în care specialiști în transporturi, în primul rând și Agenția Executivă pentru TNT, a analizat proiectele și conformitatea acestora cu criteriile de calitate, uh, pertinență pentru TNT, valoare adăugată comunitară și, și scadență. Aceasta a pregătit o serie de propuneri de la 138 până la 85 de propuneri, deci a scăzut, ceea ce înseamnă că 54 de proiecte nu au fost uh, uh, propuse pentru finanțare pentru că nu au îndeplinit criteriile și pentru că am introdus această evaluare externă care face o analiză aprofundată a propunor Comisia nu a reținut pentru finanțare niciunul dintre proiectele care nu au fost susținute de evaluarea externă. În cea de-a doua etapă, Comisia analizează aceste 84 de proiecte reținute pentru uh, finanțare. Uh, ele în continuare depășesc uh, bugetul. Digi Mediu, Digi Regio și DigiMove cu susținerea Uh, agenției noastre au uh, analizat aceste propuneri de proiecte pentru finanțare și au hotărât să uh, recomande 74 din cele 84. Aceste proiecte cuprind cele cinci priorități ale cererii de ofertă, aveți uh, toate cifrele în primele pagini ale documentului, apoi dacă vă uitați la pagina 10 a documentului, acolo o să uh, vedeți uh, uh, amplasarea geografică a acestor propuneri cu o, o cuprindere destul de bună a statelor membre. Acestea sunt, deci, uh, proiectele și uh, finanțarea. Deci sunt proiecte în valoare de, în medie, de 2,5 milioane de euro. Astea sunt elementele cererii de ofertă. În 2012 uh, uh, se va lansa o altă cerere de ofertă. Nu vor mai fi prezentate proiecte în 2012 dar va exista o nouă cerere de ofertă, de data aceasta una multianuală, care va folosi bugetul rămas la program, inclusiv uh, finanțe care vor fi uh, uh disponibilizate după trecerea în revistă de la mijlocul uh, uh perioadei a programului multianual. Anul acesta sau la uh, anul viitor va mai exista un program multianual uh, similar celui pe care îl prezint în această după-amiază, în care ne vom axa foarte mult asupra pregătirii uh, proiectelor și a viitorului cadru TNT. Sper că în acest ultim uh, program uh, anual vom avea o absorpție uh, din partea tuturor statelor membre în, partea de, în fața de pregătire atunci când instrumentul conectarea uh, Europei va fi uh, aplicat, vor exista proiecte uh, gata să fie lansate. Deci, dacă din cele 74 de proiecte doriți să vă referiți la unul anume, sunt gata să vă spun. Mulțumesc, domnule Pache. Domnul Cancian, reprezentați PP-ul, se pare, așa încât uh, aveți primul cuvântul. Nu știu să reprezentant de Nu știu dacă eu sunt reprezentantul pp ului dar uh, oricum eu mă sunt pregătit să spun ceea ce gândesc. Aveam o serie de întrebări și de observații pentru domnul Pache, care a prezentat, a făcut o prezentare foarte bună. Pe pagina 9, fiindcă n-am reușit să văd documentul înainte, doar acum am uitat peste el, deci poate întrebările nu sunt cele mai potrivite sau nu sunt complete. Dar există acolo niște grafice pe pagina 9 și observ că proiectele care au fost prezentate în prioritatea 3, principalele proiecte, sunt reprezentate acolo și mă întreb, pentru că în prioritatea 3 au fost stabilite încă de la început mai multe fonduri sau au fost prezentate mai multe proiecte? De ce avem aceste grafice? Dincolo de la prioritatea 3, ceea ce, după părerea mea, este foarte important pentru viitorul apropiat ar fi prioritatea 4, dacă ar fi să ne orientăm, fiindcă trebuie să încercăm să orientăm posibilitățile de finanțare către acele priorități care sunt relevante pentru noi împreună cu finanțarea privată. Și mă refer la prioritatea 4. Următorul grafic. Aș avea o observație. Există traficul feroviar, care e bine reprezentat aici, pe bună dreptate, dar cel maritim nu e prea bine reflectat. Există puține proiecte referitoare la căile navigabile interioare și transportul maritim în general. După părerea mea, asta ar fi o importantă alternativă de transport și cred că ar trebui să fie exploatată puțin mai mult. Și o a treia observație, nu știu dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră ne-ați spus că există o altă cerere de ofertă până la finele anului, asemănătoare cu aceasta și poate încă una anul următor la început. Eu n-am înțeles exact la ce vă refereați. Pentru a termina disponibilitățile până în 2013? Cred. Aș vrea să înțeleg de acum până la finele anului următor. Deci până la finele acestui program cadru rămân uh, una sau două cereri de ofertă. Un anul acesta, una anul viitor, ambele anul acesta, cum sunt aranjate? Aș vrea să înțeleg puțin cum e structurată ordinea acestor cereri. Mă uit peste aceste propuneri și observ că nu s-a respectat prea mult distribuția între state. Analizați uh, situația și luați măsuri sau sunt considerente exclusiv pe proiecte? Mulțumim, domnule Alcadrai. Domnul Alcadrai, mulțumesc, domnule președinte. Eu nu o să intru în prea multe detalii. Am primit uh, documentul. O să avem timp să-l parcurgem. Este important să primim toate informațiile la timp. La o primă privire, propunerea pare foarte bună și nu mă deranjează reprezentarea priorității 3. Cred că ideea este să se investească cât mai mult posibil în rețeaua TNT, ceea ce este foarte logic. Trebuie să abordăm și oportunitățile de finanțare privată. Știu că există colegi care se gândesc și la obligațiunile de proiect. Însă, pe viitor, acestea reprezintă doar o parte a mixului total de finanțare și uh, va continua să fie nevoie de sprijin public direct din partea guvernelor și instituțiilor pentru aceste proiecte. Mai am un alt comentariu pe care îl uh, repet de fiecare dată. Do uh, doar jumătate din sprijin este dirijat către studii ceea ce e bine, dar am vrea ca lucrurile să fie realizate și concret, în practică. Și aș vrea să vă întreb dacă din experiența dumneavoastră din anii anteriori ați observat că după efectuarea acestor studii, rezultatele sunt transformate în proiecte concrete, în propuneri concrete sau cumva uh, se întâmplă ca lucrurile să se oprească, să se blocheze în faza de studiu. Ne-ar interesa foarte mult care sunt rezultatele concrete ale acestor studii. Cam atât. Cred că am să mă opresc aici. Aș avea doar o observație finală. Am înțeles că în această săptămână va avea loc o întâlnire a comisiei pentru a ajunge la o decizie finală. Veți rediscuta cu statele membre pentru a le asculta punctul de vedere? Mă gândesc că nu, deci înseamnă că propunerea este în această fază finală. Mulțumesc, doamna Bilbao. Vrem să mulțumim în primul rând reprezentantului Comisiei pentru prezentarea făcută. În ceea ce privește discuția referitoare la inițiativă. Aș vrea să mă refer la câteva chestiuni procedurale. Există o serie de proiecte care au fost considerate prioritare de această comisie de experți și în anumite cazuri acestea pot coincide cu politicile prioritare. Și aș vrea să știu în ce măsură aceste proceduri de selecționare a proiectelor sunt compatibile cu inițiativele MI care definesc proiectele principale și care este posibilitatea de finanțare pentru aceste proiecte. Eu am impresia că vorbim despre două direcții distincte, însă nu știu dacă reușim să asigurăm o interfață între cele două instrumente, o compatibilitate, care par separate, cel puțin la o primă privire. Asta în primul rând. În al doilea rând, analiza făcută de experți va fi validată de Comisia Europeană, care, dacă am înțeles eu corect, va hotărâ care sunt proiectele care vor beneficia de finanțare. Unele dintre aceste proiecte au legătură cu state sau sunt uh, aplicate în state care traversează o situație economică și financiară destul de gravă. O să se solicite contribuție financiară din partea acestor state care se regăsesc într-o astfel de poziție sensibilă. Adică, mai concret, la selecționarea acestor proiecte s-a definit deja partea de contribuție a statelor membre în cauză? Uh, Ați hotărât cu cât vor contribui pentru realizarea acestor proiecte? Și ultimă întrebare. Această selecție de proiecte <clears throat> ar putea să fie refuzată de statele membre, tocmai datorită reducerilor care vor fi făcute la nivelul bugetelor statelor membre în următorii ani. V-ați gândit și la această posibilitate, da sau nu? Domnul Kramer, vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o și pentru broșura pe care ne-ați uh, prezentat-o. Am câteva întrebări. De ce Um, gazul și rețeaua de transport a energiei se regăsesc aici în uh, domeniul transporturilor, pentru că noi nu suntem responsabili pentru acestea. Ele țin de domeniul energetic. Și dacă este să analizez acest uh, tabel, pe de parte pot să spun în general că într-adevăr se pune accentul pe transportul pe șine și nu pe transportul rutier. Este un lucru bun, mai ales din punctul de vedere al protecției mediului înconjurător, mai ales în, con- în contextul faptului că în ultimii 50 de ani s-a favorizat mai mult transportul rutier și este o tendință care s-a oprit. Este un lucru foarte bun. Apoi, transportul uh, pe apă, pe râurile interne. Elba și Dunărea nu sunt uh, amintite, este un lucru foarte bun și aș dori să știu dacă veți veni din nou anul viitor cu asemenea proiecte. Ați înțeles până la urmă care este necesitatea sau care este situația? V-am spus câteva cifre. Uh, Uh, transporturile pe apele, pe râurile interne au scăzut în ultimii 5, uh, ultimii 5 ani de la 18 la 12% și în 2000 uh, erau transportate, de exemplu, 10.000 de tone pe asemenea râuri și s-a scăzut, cantitatea transportată a scăzut la sub 1.000 anul trecut. Deci, Vedeți care este tendința foarte clară din acest punct de vedere. Fondurile de ajutor din partea stat, statelor uh, reprezintă un criteriu esențial și sunt sigur că statele nu vor uh, renunța la această prerogativă. Cred că niciun parlament național nu va fi de acord să renunțe la această prerogativă de control bugetar. Însă, punctul principal din punctul meu de vedere, când văd aceste puncte mari. Haideți să luăm transportul pe șine, pagina 17. Este un uh, cerc uh, imens la uh, München, un cerc imens la Torino. Și cu cât este cercul, punctul mai mare, cu atât uh, sunt alocate fonduri mai multe. Apoi la Viena și Bratislava vedem un punct din nou foarte mare și aici este vorba de vestitul coridor între Marea Baltică și, și Marea Adriatică. Um, este vorba de un proiect sprijinit și de Haider pe vremea respectivă, tocmai pentru a, impluna, pentru a implica pe coridorul respectiv și uh, Klagenfurtul. Și pentru că Austria nu putea să plătească singur acest proiect, uh, au spus că este vorba de acest coridor important între uh, Marea Baltică și Marea Adriatică. Dar ce se întâmplă în uh, câmpia uh, panonică, de fapt, cu infrastructura feroviară? Dacă, am, dacă ar fi fost alocate doar um, o sumă mult mai mică decât, uh, decât banii care s-au uh, alocat până acum, am fi putut să renovăm toată infrastructura de acolo. Domnul Ertuc și domnul președinte le amintește vorbitorilor că trebuie să se limiteze la 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea dumneavoastră este foarte interesantă. Ați spus că 44 din aceste proiecte se regăsesc la, la prioritatea 3, um, accelerarea și finalizarea acestor proiecte TNT. 35 de milioane de euro sunt uh, prevăzute pentru prioritatea 2, mediul înconjurător. 8 proiecte se regăsesc aici, două cu poluarea Uh, în, uh, în domeniul transporturilor maritime. Apoi, la harta de la pagina 10, vedem că se acumulează anumite fonduri pentru proiecte din Belgia, de exemplu, și mai puține fonduri pentru proiecte din Europa de Est și Centrală. Apoi, prioritatea 2, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, de carbon este reflectată puțin uh, Uh, este reflectată mai puțin și doresc să vă întreb care sunt motivele pentru acest lucru. Apoi, la prioritatea 3, mi se pare că abordarea este foarte bună, să încheiem proiectele TNT deja um, începute. A spus uh, accentul pe modurile de transport care, sunt, uh, care țin seama de mediul înconjurător și aș dori să vă întreb dacă lucrurile merg bine din acest punct de vedere. Și apoi, la prioritatea 4, aici se vorbește doar de proiecte care se desfășoară în cadrul uh, parteneriatelor uh, public-private uh, și doresc să vă întreb dacă s-a mișcat ceva din punctul de vedere al, al finanțărilor inovatoare. Domnul Hauit, vă mulțumesc aș vrea să știu dacă recomandările de la pagina 100 se referă la construirea unei uh, bucle care vor ajuta la traficul din regiunea mea. Aș vrea să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentarea acestui document și pentru că ați ajuns la această hotărâre. Vreau să vă spun că este foarte utilă pentru noi va permite creșterea fluxului comercial și uh, degrevarea traficului. Am trei întrebări. În primul rând, știu care este valoarea pentru noi local, dar mă întreb dacă domnul Pache ne poate spune care este plus valoarea europeană. De ce este un proiect la nivel european din punct de vedere al Comisiei? În primul rând. În al doilea rând, din document a reieși că vorbim despre un proiect gata de a începe. Ne puteți spune când, concret, ar putea să demareze acest proiect și domnule președinte, domnule Pache, ați descris uh, procedura în ceea ce privește acest document în, în, uh, care ajunge până la în consultările cu Parlamentul. Ce procent din propunerile recomandate mm, va exista la final? Care este schimbarea din această etapă în faza finală? Uh, e vorba de o, de o aprobare formală sau ne putem aștepta la niște modificări majore? Și dacă da, de ce? Mulțumesc, domnul Bradborn. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea trei observații rapide. În primul rând, în mare, m-am uitat peste acest document și în mare pot să spun că uh, accentul pe uh, eliminarea brocajelor este foarte bine plasat și trebuie să subliniem că este un lucru de care trebuie să ne ocupăm atunci când avem resurse limitate, cum e cazul nostru. Aș vrea să repet cele spuse de doamna Bilbao, posibilul conflict cu uh, facilitatea a Europei. Există un pericol aici să um, abordăm același lucru din două perspective care s-ar uh, putea dovedi să nu fie convergente până la urmă, chiar dacă vrem asta sau nu. În al treilea rând, din punct de vedere al calendarului, știu că multe dintre aceste proiecte sunt considerate a fi priorități. Mă întreb dacă vom avea probleme însă cu finanțarea multora dintre aceste proiecte. Aș ruga reprezentantul Comisiei să ne spună dacă există vreo intenție sau vreo propunere de a introduce clauze de caducitate sau orice fel de norme care să introducă o limită de timp pentru data începerii acestor uh, proiecte, astfel încât fondurile care au fost alocate să fie refolosite dacă proiectele nu sunt puse în aplicare până la o anumită dată. Și aș avea și observație care decurge din uh, intervenția colegiului meu din uh, Anglia de Est, care a fost destul de amuzantă într-un fel, fiindcă chiar dacă am avut de a face cu un refuz, aș fi vrut să aud un comentariu cu privire la posibilele îmbunătățiri de la Felix prin N14 către zonele industriale din Midland în nord și n-am văzut uh, nimic în acest sens. Nu mă aștept la un răspuns concret aici, dar poate domnul Pache ar putea să studieze lucrurile și să vadă dacă au fost depuse propuneri pentru îmbunătățirea acelor legături, mai ales a punctelor de legătură. Știu concret că acestea reprezintă probleme mari, blocaje rutiere și um, zone cu risc de accident, cel puțin în zona mea. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Pachet din partea comisiei pentru informațiile pe care ni le-a acordat. O să le studiem în detaliu. În primul rând, aș vrea să vă întreb, și asta în legătură cu intervenția colegilor mei, în ce fel S-a făcut uh, cercetarea pentru acest uh, studiu. Pentru pregătirea noilor rețele transeuropene. Statele membre au putut participa la exercițiu respectiv în ceea ce privește coridoarele? A existat o condiție, statele membre au prezentat proiecte care trebuie să aibă legătură cu pregătirea studiilor pe viitor sau uh, s-a ocupat de finalizarea proiectelor începute în trecut. Aș vrea să ne spună acest lucru Comisia clar. Și în acest sens, tot ceea ce ține de prioritatea 5 și coridoarele par să fie incluse aici, asta în primul rând. În al doilea rând, semnalul politic. Faptul că se prezinte o licitație acum și două înainte de finalizarea acestui ciclu, să spunem, poate ar trebui să fie un semnal că n-am depășit uh, bugetul, fiindcă de obicei spuneam că am depășit tot bugetul. Deci, Trebuie să avem o comunicare din care să reasă clar și intern și extern de ce există această situație. O explicație, ca să înțelegem ce se întâmplă. Să știm dacă am depășit sau nu bugetul. Asta în al treilea rând acum. Proiecte din state terțe. Am văzut aici proiecte din Polonia și alte state baltice. Am putea să le folosim ca exemple de bune practici sau bune experiențe cu privire la cum se poate aplica și lucra uh, bine în astfel de proiecte. Și având în vedere că există mulți uh, astfel de aplicanți, de solicitanți uh, care nu sunt publici, aș putea să ne faceți o prezentare a numărului celor publici și celor non-publici? Domnul Cumuțacos. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să îi mulțumesc și eu domnului Pache Aș dori să mulțumesc și Comisiei Europene pentru munca lor și pentru prezentarea pe care ne-a ținut-o astăzi. Eu aș dori să mă refer la un punct Aceste proiecte se află la uh, un punct de turnură între logica trecută și logica viitorului. Deci cumva se află în această zonă a nimănui între cele două perioade de implementare bugetară. Pentru că discutăm de două perioade de implementare bugetară și lucrurile ar trebui să, de- să se desfășoare cât mai bine în legătură cu obligațiunile de proiect. Aș avea o întrebare vis-a-vis -vis de cele care se află deja în faza pilot. Există implicații pentru proiectele pe care le discutăm astăzi? Doamna Meissner, vă mulțumesc. Avantajul este când foarte mulți iau cuvântul înaintea ta, că nu mai ai foarte multe lucruri de spus. Mi se pare foarte bine că um, sunt proiecte transfrontaliere regăsite peste tot în Europa și că se pun accentul pe înlăturarea, înlăturarea um, acestor blocaje. Aș dori să vă întreb și eu care este situația cu obligațiunile de proiect. Știu că există o listă de propuneri pentru a folosi suma de 230 de milioane deja hotărâtă. Apoi, în legătură cu cele spuse de domnul Bradburn, cred că într-adevăr este foarte important acest principiu use it or lose it, folosește fondurile sau le vei pierde. Mulțumesc, domnul Riche. Merci, monsieur le président. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei și domnului Pache pentru calitatea documentului. Aș vrea să fac două remarci și să pun două întrebări. Prima remarcă. Eu înțeleg că în cadrul uh, celuilalt uh, cadru multianual ne, ne încadrăm în uh, structura propusă. În aceste condiții avem o perspectivă. A doua remarcă, în acest cadru este foarte interesant să vedem cât de rare sunt proiectele în țara fondurilor de coeziune și cât de necesar este, mai ales uh, uh, în uh, cadrul um, programului multianual, să înscriem cele 10 milioane. Am două întrebări ne putem gândi că programul multianual va fi preluat în portofoliul agenției care corespunde proiectelor și studiilor. O parte din acestea le vedem aici, mă gândesc că sunt și altele. Asta este prima întrebare. A doua întrebare. Desigur, nu puteți să înscrieți ca finanțate prin obligațiunile de proiect, pentru că nu dumneavoastră alegeți, selectați proiectele care sunt finanțate de obligațiunile de proiect. Uh, agențiile de finanțare pot să vină și să, se, uh, să utilizeze aceste fonduri vă gândiți, și asta este ultima întrebare, că dacă în acest cadru o să aveți mai multe studii, poate, decât activități propriu-zise. Domnul Liberațchi. Pentru propoziție. Vă mulțumesc. Am uh, ascultat cu mare interes propunerile comisiei. Am înțeles că investițiile prevăzute pentru uh, Polonia sunt de 37 de milioane de euro pentru construcții și două, ceva mai mult de 2 milioane de euro pentru studii. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți, aș dori să spun și eu câteva lucruri, domnule Pache. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui document. Pe mine mă surprinde, la fel cum i-a surprins pe alți uh, colegi, este faptul că ați încercat să puneți accentul pe aspectele transfrontaliere, lucru care a fost întotdeauna o prioritate și pentru comisia noastră. Pe de altă parte, Ați pus accentul pe interoperabilitate și interconectivitate între diferitele modalități de transport și să încercați să, ne, să vă asigurați că proiectele existente din TNT sunt continuate. Deci, în general, documentul pe care ni l-ați uh, prezentat este unul bun. Dacă am înțeles bine situația, Um, acum uh, mingea este în terenul statelor membre și pentru a anticipa răspunsul la, la întrebarea domnului Howitt, dacă se fac modificări la acest document, noi am dorit să știm acest lucru. Dar sunt convins că domnul Pachet ne va spune exact care este situația. Deci, Jean Henry. Trebuie să răspunzi la foarte multe întrebări, te rog. Vă mulțumesc. Um, poate să vă transmit și unele răspunsuri uh, în scris la unele întrebări. Aș dori să grupez anumite întrebări și doresc să spun câteva cuvinte despre proces. Toate proiectele recomandate au fost prezentate de statele membre. Niciunul dintre aceste proiecte nu a fost identificat de către Comisie sau de către o agenție europeană sau despre experți externi. La începutul procesului stă întotdeauna o solicitare de fondare din partea unui beneficiar dintr-un stat membru și în contextul acesta, și acesta este un punct important din procesul de evaluare, statele membre au trebuit să confirme faptul că există cofinanțare și un element major în judecata pe care am făcut-o a fost tocmai o cofinanțare solidă și faptul că acțiunea poate fi pusă în aplicare așa cum s-a cerut în propunerea făcută. La acest lucru s-a referit domnul Bretman. Acestea fiind spuse, în mod... Deci propunerile au fost făcute în aprilie acest an ele vom, va trebui să luăm niște decizii specifice de finanțare, deci până la sfârșitul acestui an toate cele 74 de proiecte, dacă Comitetul Statelor Membre va confirma acest lucru și experiența din anii trecut um, ne arată că statele membre au remarci, întrebări și fac diferite sugestii, dar oricum nu avem o marjă de manevră foarte mare și experiența din ultimii 5 ani ne arată că statele membre de obicei sprijină propunerea comisiei așa cum a făcut-o comisia. Deci ne așteptăm ca același lucru să se întâmplă și la întâlnirea de joi. Deci pe această bază discutăm cele 74 de proiecte cu statele membre și se pregătește o decizie de finanțare specifică. Și în momentul în care facem acest lucru vom discuta din nou despre cofinanțare. Deci, um, cerem pur și simplu confirmarea angajamentelor făcute deja. Și principi, acest principiu, use it or lose it, folosești fondurile sau le pierzi, va fi folosit în continuare, este unul din principiile programului TNT, un principiu care asigură o promovare eficientă și o punere în, în aplicare a proiectelor respective. Dar, desigur, în acest uh, context și pentru noi rămâne o îngrijorare punctul cofinanțării din partea statelor naționale dar este un criteriu uh, verificat și important în procesul de selectare al proiectelor. Se va face o altă cerere de ofertă pentru proiecte, pe de-o parte pentru uh, proiectele prioritare, până acum nu ne-am concentrat pe acestea, uh, Apoi, la sfârși, la, acum, la sfârșitul anul 12, vom avea asemenea cerere de ofertă pentru proiecte prioritare și ori la sfârșitul acestui an, ori în anul 2013, vom avea o nouă cerere de ofertă. Cred că însă ar fi foarte bine să ne gândim mai mult înainte să, să organizăm această, aceste două cereri de ofertă. Apoi, mai avem și opțiunea de a organiza o ultimă cerere de ofertă în 2014 și doamna Iala Sender, mai ales dacă vom vedea dacă avem surse bugetare suplimentare rămase. Deci dacă avem asemenea resurse la dispoziție, s-ar putea să putem uh, organiza o nouă cerere de ofertă în funcție de angajamentele, creditele de angajament uh, rămase disponibile sau nu. Deci vom avea în anul, doi, anul 2012 o cerere de ofertă încă în anul 2013 oricum. În mod sistematic suntem, avem uh, cereri de 3-4 ori mai mari decât uh, fondurile disponibile, deci nu cred că vom avea probleme în acest punct de vedere. Din punctul de vedere al diferitelor componente, a diferitelor priorități, aș dori să mulțumesc comentariilor, remarcilor făcute de membrii acestei comisii și permiteți-mi să spun că uh, și mie mi-ar plăcea să există un accent pus mai mare pe transportul pe mm, fluviile interne și pe transportul maritim. Cred că proiectele din aceste domenii sunt foarte bune și pot fi continuate cred că se reflectă până la urmă și nivelul de investiții necesare. De exemplu, este nevoie de investiții mai mari în șină. Poate nu este nevoie de investiții pe Dunăre și pe Elba, de exemplu, ci în, uh, pe sistemul de tra- acest sistem de transport din țările Benelux. Și statele membre sunt cele care decid unde au nevoie de finanțare și uh, am văzut că au fost prezentate asemenea proiecte în acest an. Și prioritatea grupului de lucru, prioritățile pe care le-am discutat împreună și cu dumneavoastră în momentul în care am lansat această ofertă de cerere, au fost pe transportul uh, pe șină, pe transportul fluvial uh, și nu pe sectorul de transport rutier. Al doilea set de întrebări se referă la legătura între instrumentul Conectarea Europei și acest exercițiu. Am, de- deci, am decis deja, dintr-un anumit punct de vedere, și programul uh, din acest an se bazează pe orientările generale existente, pe proiectele, pe programul TENT existent și trebuie înțeles în acest context. Însă trebuie să înțelegem că prin această ultimă fază a programului creăm deja puntea pentru a trece în noul cadru financiar și noua fază a, prog- a programului TNT. Și uh, foarte multe proiecte sunt reflectate și în anexa de la conectarea Europei. Lu- lucrurile vor deveni și mai vizibile la sfârșitul acestui an, când ne vom concentra pe proiectele prioritare care se regăsesc acum în rețeaua nucleu de transport. Dar există deja o legătură. Oricum vor exista și anumite proiecte care vor fi puse în aplicare ele însele Um, vor fi finalizate cu finanțarea prevăzută aici și dacă acest lucru nu este posibil, atunci prin intermediul cererilor de oferte din anul 2013 sau de statele membre prin propriile resurse sau de la bugetul european. Dar oricum, legătura cu um, instrumentul Conectarea Europei trebuie să fie una tot mai puternică și vom face acest lucru prin priorități, prin inovare, printr-un transport uh, curat și prin proiectele TNT, dar mai ales prion prioritatea 3, mai ales faza de studii de la prioritatea 3. Nu cred că este momentul acum să vă, să vă dau cifre, dar vă conving, vă spun că foarte multe studii duc la proiecte concrete. Pentru că acum, pentru că când discutăm despre studii în cadrul TNT, unele sunt într-adevăr studii de uh, fezabilitate, dar unele uh, analizează impactul asupra mediului înconjurător, unele analizează aspecte legate în mod concret de proiectele TNT viitoare. Deci aici este și o posibilă legătură și mai strânsă cu conectarea Europei. Noi sperăm că prioritatea 3 va fi folosită de statele membre pentru a pregăti lista de proiecte prezentată Comisiei, însă, așa cum a spus pe bună dreptate, nu foarte multe state membre s-au folosit de această oportunitate, într-adevăr. Și poate ar trebui să încercăm să consolidăm această uh, legătură. Deci, într-adevăr, trebuie să studiem acest uh, punct și să ne asigurăm că pregătim terenul cât mai bine pentru punerea în aplicare a instrumentului Conectarea Europei. Pentru acest lucru însă trebuie să discutăm cu statele membre pentru ca ele să înțeleagă uh, ocazia pe care o au. Și apoi, un ultima remarcă legată de proiectele de, de obligațiunile de proiect. Cred că aici există șase proiecte și sunt uh, studii care ajută să înțelegem dacă poate fi creată o schemă de uh, finanțare care se bazează pe surse de finanțare dif- diferite, de, diferite în momentul în care se încheie un uh, studiu și în momentul în care știm exact care sunt parametrii concreți, se poate hotărâ folosirea unei obligațiuni de proiect. Deci, din nou, se pregătește terenul pentru folosirea acestor instrumente de finanțare inovatoare, inclusiv uh, obligațiunile de proiect. După cum am spus, sunt șase asemenea proiecte, numărul, numărul este dublu față de cel de anul trecut, însă destul de redus. Există anumite proiecte în pregătire și încercăm să înțelegem cât mai bine aceste instrumente și ne așteptăm la o cerere tot mai mare pentru anul uh, următor. Sper că m-am referit la toate remarcerile orizontale. Really, the, the, only the, the, maybe the comments from, from Mr. Cred că uh, Având în vedere comentariile domnului uh, Kramer, uh, nu e vorba uh, de Baltica sau alte mări, ci e vorba de detalii mm, care se că în programul multianual, nu în acesta. De asemenea, Deci este vorba de legătura între porturile uh, comunitare uh, prin uh, pe calea ferată va fi una dintre modalitățile de transport pentru a avea un sistem de transport mai eficient, mai integrat și cred că această, acest proiect merge în această direcție. Și cred că o să mă întorc la Uh, domnul Bradburn uh, și uh, comentariile sale în legătură cu Midlands și cu acesta cred că am acoperit toate punctele ridicate în discuție. Mulțumesc, domnule Pache, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru că ați răspuns la întrebările membrilor. Acum așteptăm uh, decizia joi a statelor membre și de acolo vom uh, merge cât mai repede cu putință pentru a primi banii care au fost uh, alocați. Vă mulțumesc foarte mult! Nu cred că ne mai vedem înainte de vacanță. Vacanță plăcută și ne reîntâlnim pe 4 septembrie. Doamna Grisbeck. Doamna Grisberg mi-a spus că o să alege de colo-colo pentru că este la Libe. Deci, uh, următorul uh, punct uh, este programul cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, este o plăcere pentru mine să vă, preg- să vă prezint acest uh, proiect de raport uh, pentru un aviz. Am, uh, vom lucra și vom colabora în săptămânile următoare în această perspectivă, chiar dacă aceste săptămâni uh, trebuie să fie alocate odihne. Înainte de a vorbi despre dosarul în sine, o să vă vorbesc despre procedură. Uh, Comisia noastră a primit două documente, regulamentul 809 program cadru supus uh, procedurii de codecizie, și uh, documentul 811, program specific supus procedurii de consultare. Procedura de consultare oferă Parlamentului doar un rol limitat, așa încât am uh, ales să ne concentrăm pe programul cadru și asupra elementelor care vi se vor părea importante din programele specifice și care ar putea să fie integrate în uh, cadrul activității noastre prin amendamente pentru a aborda fondul, fără a intra în detaliile programului cadru Orizont 2020, este uh, cheia de boltă a Uniunii Europene în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Știm cu toții și avem același obiectiv, mai ales într-un moment în care Europa uh, se află într-un moment strategic uh, în toate sectoarele. Noi trebuie să facem față unei concurențe importante care este tot mai puternică din partea țărilor terțe și aceasta împreună cu criza economică de pe continent ne obligă într-un fel să punem la oaltă toate aceste schimbări pentru a stimula economia și a ne menține progresul științific și economic, precum și competitivitatea uh, industrială. Acest raport uh, Orizont 2020 trebuie să asigure întâietatea uh, industrială a Uniunii și să uh, pună accentul pe excelența în domeniul științei. Transportul este un sector cheie al economiei și trebuie să evolueze pentru a fi mai integrat, pentru a consuma mai puțină energie, dar mai ales pentru a răspunde provocărilor societății. Acesta este abordarea textului Comisiei în programul cadru și uh, susțin această abordare. Această abordare a fost uh, adoptată cu câteva luni în urmă prin raportul colegului Mathieu Groș, Spațiul uh, Unic de Transport și propun să o urmăm. Pentru a atinge aceste obiective am dorit să insist asupra unui aspect concret, tema energiei Uniunii și impactul transporturilor asupra schimbărilor climatice. Este important să ajungem la o diversificare a surselor de energie pentru transport, pentru că combustibilii fosili nu sunt eterni și impactul asupra mediului este mult prea important uh, iar dependența noastră de ele foarte mare. Emisiile pe fiecare mod de transport vor fi stabilite. Există aici un punct în raport care vorbește de obiectivele 2020 vom face corectarea cifrei de acolo. Trebuie să dezvoltăm motoarele, bateriile, infrastructurile inovatoare, dar să găsim, să inovăm uh, combustibil durabil de înlocuire. Aceste inovări trebuie să fie însoțite de o strategie de gestionare a deșeurilor. În același sens, vă propun să lucrăm împreună cu celelalte comisii, comisii în ceea ce privește greutatea vehiculor pentru a optimiza uh, infrastructurile și utilizarea acestora. Un al doilea punct uh, cheie pe care am dorit să-l abordez este importanța de a concilia necesitățile de uh, mobilitate cu uh, transporturile și transporturi intermodale accesibile, coerente, care să se bazeze pe infrastructuri de calitate, acestea inovatoare și intermodale. Habitatul uh, uh, evoluează în Europa, modul de viață, stilul de viață se schimbă. Aceste aspecte sunt esențiale și în această privință insist în mod deosebit asupra mobilității în zonele urbane ca un punct care este o provocare majoră. Este vorba de, un provo de o provocare pentru forța de muncă, pentru economie, dar și este important pentru calitatea Uh, vieții a, a ansamblurilor uh, urbane. Propun să uh, insistăm asupra concilierii obiectivelor de durabilitate și nevoile sociale atunci când se face planificarea politicii de transport pentru a evita sau a compensa inegalitățile sociale în raport cu mobilitatea și pentru a, a ameliora situația utilizatorilor a, vulnerabili. Crearea unei societăți a cunoașterii este pertinentă și trebuie să fie încurajată. Institute de uh, uh, învățământ, de cercetare, uh, ar trebui și trebuie să lucreze la o mobilitate durar, durabilă, acces pentru transportul călătorilor și mărfurilor în zonele urbane, aglomerările urbane, pentru a uh, reduce uh, poluarea și a întări uh, piața unică. toate orientările care au fost prezentate pe scurt în introducere ar trebui să permită menținerea și accentuarea uh, evoluțiilor și inovării în Uniune, în sectorul transport, pentru a crea locuri de muncă și a relansa creșterea odată cu evaluarea uh, evoluția mobilității urbane. E vorba de imperative pentru Europa, atât din punct de vedere al societății, cât și din punct de vedere economic și de mediu. Iată, acestea sunt marile linii generale. Sper că puteți subscrie acestor orientări și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, observații, propuneri de a îmbunătăți acest text. Vă mulțumesc! Domnul Masinkevici. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru acest uh, ovis. În primul rând vreau să subliniez că în strategia actuală a Uniunii Europene încercăm să elaborăm sisteme de transport inteligente. Din punctul de vedere al Comisiei TRAN, trebuie să subliniem faptul că avem nevoie de un uh, sistem european de transport care să fie prietenos pentru cetățeni, dar și cu mediul. Transportul și producerea de echipamente de transport uh, reprezintă 6,3% din PIB-ul Uniunii Europene. Tehnologiile moderne trebuie să garanteze competitivitatea Europei și să atenueze uh, dezavantajele sistemului actual. Introducerea uh, de soluții novatoare pentru vehicule, pentru infrastructură și gestionarea uh, acestora presupun investiții semnificative. De aici importanța orizontului 2020. Trebuie să se reducă emisiile de dioxid de carbon și să se înlăture condiții care sunt uh, defavorabile mediului. Trebuie să menținem totuși în aceste condiții o mobilitate, un grad uh, înalt de mobilitate și asta prin sisteme novatoare, soluții de transport inteligent sectorul este unul dintre sectoarele cheie pentru că garantează mobilitatea persoanelor și bunurilor. Sistemul de transport este o sursă de valoare adăugată în Uniunea Europeană din punct de vedere al serviciilor oferite. La nivel european, inovarea va juca un rol important vor fi susținute acțiunile menționate în Carta Albă, Carta Albă a Transporturilor. Dezvoltarea sectorului transporturilor va contribui la uh, îndeplinirea obiectivelor politice uh, menționate în diverse uh, programe ale Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Ayala, pentru socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegei Grisbeck, pe care o și felicit. Mă bucur că am ocazia să lucrez cu ea la acest proiect de aviz. Pe lângă cele pe care le-ați auzit de la doamna Grisbeck, aș vrea să mă refer la câteva aspecte care țin de securitate și inovare raportul dintre infrastructură, vehicule și utilizatori, lucru care este relevant nu doar pentru uh, autovehicule, ci și pentru motociclete. Comportamentul social, un alt factor care participă la siguranță. Uh, Persoanele vârstnice, tinerii, copiii reprezintă categoria asupra cărora trebuie să ne aplecăm când discutăm despre aspecte psihologice care țin de siguranța rutieră. Și aici ar fi interesant. În ceea ce privește logistica. Ați văzut care este nevoia coordonării la nivel urban, Apoi, conexiunile dintre cetățenii, uh, bunuri și servicii. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe un studiu mai aprofundat aici. Vehiculele electrice au fost menționate, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că sunt încărcate, dar este dificil chiar și în orașe să ai suficiente inovații pentru a avea aplicații practice. Aspectele financiare sunt și ele importante, trebuie să vedem cum putem adapta finanțarea inovatoare pentru a fi relevantă pentru transporturi. Cercetare socioeconomică, de asemenea, adesea vorbim despre cercetare și ne gândim uh, la laboratoare, la lucru în laborator, dar cercetarea înseamnă mai mult decât atât. Dacă ai bani, poți să ai și transport. Dacă nu, nici măcar nu poți demora proiectele. Deci trebuie să existe și finanțare inovatoare. Apoi, trebuie să vedem cum sunt acordate contractele în general. Cred că putem aplica și aici principii inovatoare. Dacă nu se dovedește contrarul din studii, uh, putem avea o abordare ecologică, noi piețe, inovare, mobilizare, decarbonizare. Trebuie să existe o abordare holistică, să nu scăpăm din vedere nici o latură. De asemenea, trebuie să vedem care este valoarea serviciilor publice, calitatea, siguranța. Au fost făcute multe aici, dar nu există consens uh, sau nu suficient consens la nivel european, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a concluziilor la care s-a ajuns. Trebuie să analizăm aceste lucruri și din punct de vedere al infrastructurii. Cu noile rețele de infrastructură, lucrurile vor fi uh, aliniate și Deci, la efectuarea acestei cercetări socioeconomice trebuie să avem în vedere și aceste aspecte. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc uh, doamnei raportor pentru activitatea efectuată. În mare sunt de acord cu liniile marcate de domnia sa. Îmi permit să adaug câteva elemente suplimentare. Uh, accentul se pune pe oferta de transport, aș vrea de asemenea să punem oferta pe cerere. Trebuie să vedem care este modul de modificare a uh, comportamentului solicitanților și cetățenilor. Și mă gândesc mai ales la mediul urban, pe care l-ați menționat ca element esențial, fiindcă 80% a populației urbane din Europa se concentrează în orașe. Am putea să lucrăm la asta în programe de cercetare, nu pe noi infrastructuri, dar pe crearea de locuri de muncă, a modului în care uh, transportul urban poate genera creștere economică pentru mediul urban, pentru regiuni, pentru persoanele în situații uh, speciale. Deci putem modifica comportamentul urban. Am vrea să punem accentul și pe legătura dintre securitatea transportului și condițiile de muncă ale personalului operant. Cred că și aici am putea să acordăm o intenție în cadrul programului și apoi aspecte care țin de transportul de marfă și serviciile postale. poștale. Iată deci câteva direcții în care m-aș putea gândi la propuneri de amendamente pentru a orienta programele de cercetare în cel mai eficient mod posibil. Din partea Comisiei, domnul Damiani. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a comenta prezentarea pe care am ascultat-o. Vreau să vă spun în primul rând din partea noastră că salutăm raportul doamnei Grisper. Cu mulțumire observăm că există o convergență a direcției acestui raport și propunerea din Orizont 2020, propunerea globală, mai ales în ceea ce privește provocările în domeniul transportului. De exemplu, reconcilierea sau alinierea competitivității cu obiectivele politicilor din domeniu, accentul pe provocări care țin de transport, de energie, de mediu, de climă, abordarea holistică, transportul trebuie să fie abordat ca un sistem integrat și um, trebuie să-l abordăm ca pe un obiectiv general. Atenția trebuie să fie pusă și pe punerea în practică a soluțiilor inovatoare și pe impactul în aval al uh, economiei um, care generează locul de muncă. De asemenea, trebuie să Vă spun că mă încântă accesul pe care raportoarea l-a pus pe o serie de aspecte, surse de energie, impactul asupra sănătății, impactul la nivel economic și social un mai mare accent pe transportul urban, nevoia de a garanta complementaritatea cu o serie de alte inițiative, mai ales cu facilitatea pentru conectarea Europei. Există o serie de aspecte în raport și în amendamentele propuse în care am vrea să vedem o abordare oarecum diferită sau care ne preocupă, dar într-o mică măsură. Și am câteva exemple. Amendamentele de la 18 la 20 vorbesc despre interfața cu Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Acesta este abordat într-o altă parte a programului. Trebuie să ne asigurăm că se face o diferențiere clară între ce se acoperă aici și ce se acoperă în altă parte, dar suntem de acord că uh, Odată ce această componentă a transportului este implementată, este important să garantăm complementaritatea maximă cu această parte a programului. În ceea ce privește aplicațiile pe bază de satelit, suntem uh, într totul de acord cu importanța acordată de raportor acestui segment al muncii de cercetare. Însă, de asemenea, considerăm că trebuie evitate suprapunerile cu ce se acoperă în alte parte a programului, mai ales în componenta de spațiu a competitivității industriale a programului. Și aici trebuie să ne axăm exclusiv pe aspectele care țin de cercetare și dezvoltare când vorbim despre aplicațiile în domeniul transportului. Aceasta este o apreciere de ordin general și nivelul de convergență este foarte mare. Am luat de asemenea notă de observațiile și sugestiile care au fost făcute de antevorbitorii mei. Și uh, suntem deschiși la discuții viitoare. Mulțumesc, doamna Crispec, vreți să adăugați ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să le mulțumesc colegilor care au intervenit pentru contribuția adusă acestui aviz și pentru direcțiile de acțiune pe care o să le conturăm împreună în săptămânile următoare cu ajutorul lor. Aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru această idee de plus valoare pe care o putem exprima în ceea ce privește transportul prin acest uh, raport, acest dosar. Am luat notă de asemenea de toate elementele care au fost menționate, de exemplele care au fost făcute cu privire la Germania, posibilitatea de a ameliora transportul urban, tineri și accentul pus pe transportul în zonele urbane. S-au conturat trei direcții de acțiune foarte pertinente în urma intervenției doamnei Duron care ne-a vorbit despre această inversare între cererea și oferta de transport, mai ales în sectorul urban și această idee de plus valoare care a fost menționată de aceeași colegă. Am reținut și observațiile comisiei și vom încerca să colaborăm și aș vrea, domnule președinte, să vă rog, având în vedere că uh, lucrurile au fost decalate, să ă, amânăm puțin termenul pentru depunerea amendamentelor ca să avem suficient timp să lucrăm pe aceste documente, fiindcă și prezentarea raportului a fost întârziată un pic de la o comisie la alta. Dacă am putea amâna termenul de pe 20 iulie pe 23 august pentru depunerea amendamentelor, aș avea suficient timp pentru a mai îmbunătăți calitatea acestui dosar. Mulțumesc! Doamna Grisbeck, termenul limită pentru amendamente este 23 august. Am notat. Dacă e cineva aici sau nu pe 23 august, asta e altă discuție, dar asta e termenul limită pentru amendamente și apoi examinarea amendamentelor pe 17 septembrie și votul în comisie pe 18 după care votul în ITRE, din câte am înțeles în octombrie, și de aceea nu putem merge mai departe. Atât uh, pot să o întind și apoi în plenar în noiembrie. Dacă sunteți de acord, deci 23 august pentru termenul pentru amendamente, da? Sunteți de acord? Bun, vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. studiul referitor la securitatea transportului aerian de marfă. Domnul Macario Okay, colleagues, uh, the study is on air uh, security of air cargo. Deci discutăm despre studiul privind securitatea transportului aerian de marfă la solicitarea uh, Comisiei în iulie anul trecut. Am avut un astfel de studiu făcut de o asociație din Portugalia împreună cu Universitatea de la Anvers Autorul este uh, profesor Rosario Macario. Doamna Macario, aveți cuvântul. Dacă puteți să vă limitați la 15 minute, ar fi foarte util, fiindcă fără îndoială vor exista și întrebări din partea colegilor. Doamna profesor Macario, aveți deci cuvântul. Boa tarde, muito obrigado uh, pela oportunidade de apresentar aqui este estudo. Uh, portanto, os... Vamos mulțumesc. Mă bucură faptul că pot să vă prezint acest uh, studiu care este o analizare a riscurilor legate de transportul aerian de marfă, uh, zboruri venind din țări terțe. Uh, motivele pentru acest studiu sunt trei. Transportul de marfă devine tot mai important nu doar ca o afacere în transportul aerian, dar există transport uh, multimodal și uh, partea de transport aerian devine din ce în ce mai importantă din acest punct de vedere. Atât din punctul de vedere al um, transportului de marfă, cât și al transportului de persoane. Siguranța este importantă, desigur, și pentru pasageri. Și apoi mai există și un alt motiv. Este vorba de atacuri uh, teroriste sau tentative de atacuri uh, ter- teroriste efectuate asupra unor uh, transporturi de marfă. Comisia Europeană um, dorește reglementarea acestui domeniu pentru a evita eventuale probleme. Există trei obiective. Primul a fost să se analizeze măsurile puse deja în aplicare pentru a asigura securitatea măsurilor uh, transportate. Al doilea obiectiv a fost de a analiza măsurile propuse de, pentru a consolida siguranța transportului aerian de marfă și, de asemenea, opțiunile de revizuire și corectare a cadrului uh, legal, astfel încât să ajungem la o îmbunătățire semnificativă a siguranței transportului aerian de mărfuri. Metodologia folosită de noi s-a bazat pe următoarele aspecte. În primul rând, am, am avut o trecere în vedere a a legislației și a reglementărilor care reglementează transportul aerian de marfă. De asemenea, am examinat um, literatura, bibliografia existantă uh, pentru, um, pentru acest uh, domeniu. În plus, am uh, încercat să consultăm toate sursele de informații pe care le-am avut la dispoziție, diferiți uh, experți, diferiți actori uh, din acest domeniu. Apoi am încercat să vedem care este um, situația în statele membre. Am, din punct de vedere statistic am primit răspunsuri relevante din partea statelor membre. În plus, am analizat diferitele cazuri cunoscute la caz europene. După ce am făcut toate aceste lucruri, am uh, văzut care este situația actuală a practicilor uh, contemporane, am uh, văzut ce politici, ce măsuri au fost hotărâte și cum acestea au fost puse în aplicare și dacă au avut succes din punctul de vedere al regulilor Există diferite autorități, diferite organizații care sunt responsabile pentru stabilirea unor reguli și un, pentru adoptarea unor, uh, unor prevederi legislative. Desigur, în primul rând, ICAO, Organizația Internațională pentru Aviație Civilă, trebuie amintită. Această organizație stabilește niște reguli generale care apoi trebuie respectate de părțile care fac parte din ea. Este vorba de un uh, proces decizional uh, pentru care ai nevoie de acordul uh, unanim din partea statelor membre. Deseori acest proces nu este foarte ambițios, hotărârile luate sunt foarte greu de pus în aplicare. Am analizat și auditul, auditurile organizate de această organizație referitoare la punerea în aplicare a propriilor decizii. Sunt audituri foarte frumoase, dar care nu au prerogativele necesare de a cere punerea în aplicare a hotărârilor. Deci nu, această organizație nu poate emite niște avize obligatorii. În Uniunea Europeană există o serie de reguli comune, adoptate în urma procesului de codecizie. Și statele membre sunt cele care trebuie să se asigure că aspectele principale ale legislațiilor adoptate sunt puse în aplicare. Situația din Statele Unite ale Americii este puțin diferită de cea din Europa, pentru că există o agenție care se ocupă de securitatea transportului agenție care uh, specifică niște măsuri concrete care trebuie să fie respectate de orice uh, operator care uh, transportă marfă, care urmează să ajungă în Statele Unite ale Americii. Deci există o jurisdicție foarte clară referitoare și la aprobarea uh, instalațiilor din aeroporturi, de exemplu. și se monitorizează de asemenea ceea ce se întâmplă și în uh, exteriorul uh, granițelor Statelor Unite ale Americii. Acum, din punctul de vedere al uh, industriei, există un anumit grad de autoreglementare. Uh, IATA este responsabilă pentru acest lucru, este vorba de Asociația Internațională pentru Transport Aerian care se ocupă de diferite aspecte legate de siguranță și organizează și auditurile oficiale. În Europa există o organizație care se ocupă de uh, vom, de transport, care a redactat un manual despre care conține măsurile de uh, Uh, siguranță, prevederile de siguranță care ar trebui să fie respectate. Și, de fapt, cred că ar trebui să folosesc mai degrabă cuvântul securitate și nu siguranță. Sau uh, uh, aspectul de securitate al uh, transportului sigur. Ei bine, ce se întâmplă în Europa? Există două uh, proceduri. În primul rând, se monitorizează transportul de marfă și există o limită a volumului de marfă transportat. Monitorizarea securității are uh, loc în momentul în care um, un bun este transmis și analizăm întregul uh, lanț de la uh, de la trimiterea unui pachet până când, până când acesta ajunge. sunt analizate, de exemplu, listele cu bunuri, acestea sunt analizate nu pe parcursul, um, pe parcursul procesului, ci la aeroporturi. În unele cazuri, mai ales în Statele Unite ale Americii, sau zborurile care trebuie să ajungă Statele Unite ale Americii, este singura posibilitate pe care o ai. Analizezi bunurile și analizezi uh, lista cu bunuri. Nu poți să, uh, să sari peste partea acestui proces. Pentru zborurile care vin din țări terțe se aplică, se aplică diferite proceduri și, de fapt, ar trebui să spun că trecem printr-o perioadă de tranziție pentru că încercăm să aliniem acest regulament pentru a ne asigura că este pus în aplicare în mod corect. Este un regulament uh, nou și există, va fi pus în aplicare doar din iulie 2012. Însă din, 2000, din februarie 2012 există mai mulți operatori, mai multe linii aeriene care vor fi supuse uh, unei proceduri de aprobare și au, au trimis niște planuri de securitate care apoi trebuie să fie aprobate, uh, fiind vorba de transportul aerian de mărfuri din din uh, țări terțe și numim acest proces certificarea ACC3. În anul 2013 urmează un nou pas de aliniere și planurile de, secu- planurile de securitate vor fi evaluate de o autoritate independentă. Între 2012 și 2013 avem așadar un proces prin care operatorii devin tot mai responsabili. În, an, în anul 2013 va avea loc o evaluare independentă a planurilor de securitate și se va aplica, o, vom avea o asemenea evaluare independentă pentru fiecare aeroport în parte. Aceasta este procedura. Există și anumite excepții pentru unele state, pentru alte state procedurile sunt chiar mai uh, stricte. în funcție, există diferiți factori, factori regionali care sunt importanți din acest punct de vedere. Care sunt principalele um, îngrijorări pe care le-am observat în urma efectuării acestui studiu? În urma consultărilor pe care le-am avut, în urma studiilor pe care le-am efectuat, am ajuns la anumită concluzie: Am uh, observat o anumită tendință din punctul de vedere al securității. Există o atenție sporită pentru traficul aerian de pasageri, mai ales din punctul de vedere al, al, al, al amenințărilor externe. Uh, întreaga paradigmă se pare că se bazează pe uh, amenințări externe și cred că avem nevoie de uh, proceduri mai uh, subtile Însă nu trebuie să uităm că orice măsură presupune niște costuri. Diferite um, autorități, diferite state membre sunt sensibile la anumite puncte, deci există un grad uh, un grad de diferențiere și din punctul de vedere al capacităților statelor membre, lucru care se reflectă și în procedurile urmate în statele respective. Au existat uh, uh schimbări în uh, programul uh, operatorilor uh, uh, cunoscuți, acelor care sunt autorizați și ne dorim să există o cooperare consolidată, un schimb de informații consolidat în uh, lanțul transportului aerian de marfă, pentru că a existat un blocaj al informațiilor până în acest, până în acest moment. Însă ne dorim ca această situație să se schimbe. Am, ne dorim și soluții tehnologice, pentru că tehnologia probabil ne-ar putea ajuta să îmbunătățim siguranța și securitatea transportului aerian de marfă și de, uh, de, de poștă. Există în continuare îngrijorări legate de punerea în aplicare a procedurilor de siguranță în anumite state membre. Deseori, uh, regulile ICAO nu sunt puse în aplicare, de exemplu. Deci, uh, punerea în aplicare, respectarea uh, prevederilor sunt, sunt importante și, din acest punct de vedere, atitudinea diferitelor uh, state membre față de ICAO um, este caracterizată printr-o lipsă de armonizare. Datorită naturii acestei organizații ICAO, ea nu a putut, nu a fost capabilă să răspundă rapid la riscurile care au apărut și la situațiile de urgență uh, apărute. Când vine vorba de operatorii, de eh, cei care folosesc avioane și aceștia au dificultăți de respectare a regulilor de securitate a transportului aerian de marfă. De fapt, nu există o analiză a beneficiilor și a costurilor pentru a înțelege mai bine care, e, care ar fi impactul legislației concret asupra costurilor. În plus, nu avem o analiză uh, profundă legată de uh, care ar fi costurile dacă nu am face nimic. Trebuie să avem o nouă viziune, o viziune strategică pentru regulamentul privind securitatea mărfurilor la nivel european mai ales atunci când este vorba de procedurile de securitate. Acestea trebuie să uh, aibă la bază o evaluare a riscului. Regulile trebuie să fie mai echilibrate în ceea ce privește um, amenințările interne și externe. Ele trebuie să fie mai aliniate la uh, preocupările uh, pasagerilor și procedurile pe care trebuie să le parcurgă călătorii. Uh, sunt, au fost investiții în echipamentele de securitate, uh, și în această infrastructură trebuie să existe o cooperare mai bună între partenerii la traficul de mărfuri. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce se face se face în mod adecvat și că ă, se supraveghează respectarea normelor de securitate. În esență, ceea ce încercăm să spunem este că este necesară o schimbare de paradigmă, o schimbare a abordării Uh, securității uh, transportului de mărfuri. După cum uh, puteți vedea, avem o, un grafic uh, aici uh, cu o multiplicare a standardelor. Uh, trebuie să punem capăt acestui lucru, trebuie să încercăm să transferăm responsabilitatea. Trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt respectate. Nu putem să stăm și să nu facem nimic. Ceea ce trebuie să facem este să menținem încrederea, încrederea contractuală, Acum uh, se aruncă responsabilitatea de la unul la celălalt, trebuie să punem în capăt acestui lucru, să clarificăm procedurile. Acesta este tipul de Uh, cooperare pe care îl așteptăm. Trebuie să existe o simbioză. Problema este că avem prea multe măsuri legislative. Asta complică lucrurile și le face costisitoare. Ceea ce trebuie să facem la nivel european pentru ca lucrurile să fie mai eficiente este exact ceea ce vedeți în rubricile uh, verzi din ilustrat, din imagine, din grafic. Trebuie să avem un grad mai mare de cooperare reală între agențiile de, din lanțul sau implicate în uh, lanțul furnizării transportului de mărfuri schimburile trebuie uh, făcute și în amonte. În felul acesta, responsabilitatea uh, este mai mare. Există câteva uh, schimbări structurale care se impun atunci când analizăm aceste chestiuni. În această direcție ar trebui să ne îndreptăm. Ce putem face acum? Am venit cu o serie de pachete Vorbitoarea este rugată să încheie. Uh, v-am dat câteva idei în legătură cu ceea ce am făcut uh, și uh, ceea ce se poate face în continuare. Se cere Comisiei Europene să abordeze niște preocupări specifice în raportul său privind implementarea directivei 300 din 2008 ar trebui să uh, avem o procedură care să implice un grad mai înalt de cooperare de-a lungul întregului lanț și să vedem uh, proceduri care să i privească și pe călători, nu numai pe, uh, mărfurile. Deci securitate atât uh, pentru călători cât și pentru mărfuri. Avem nevoie de un o evaluare, un studiu de impact al noului regulament, care sunt costurile implementării, dar și a neimplementării. Iată un rezumat a ceea ce am făcut. Președintele, domnul de Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru această prezentare. Tema securității este una foarte complexă. Însă acest lucru poate fi explicat și prin faptul că um, uh, mai avem de recuperat mult din punctul de vedere al uh, colaborării între statele membre. Din punctul meu de vedere, după ce, am, după ce v-am ascultat, cred că pe viitor, atât, pe, atât la nivel european, cât și la nivel internațional, trebuie să discutăm această temă. Poate uh, aceasta a fost una din greșelile trecutului. Am făcut uh, propuneri pe plan european care nu au fost acceptate pe plan internațional și apoi, uh, deși au existat inițiative europene, marja de manevră a statelor naționale a fost uh, prea largă, lucru care a, a complicat și mai mult situația. Uh, Cred că, într-adevăr, nu ar trebui să ajungem la o securitate administrativă, ci la una eficientă, în cadrul căreia însă responsabilitatea să aibă un rol uh, central. Și mm, reiese acest lucru din cazurile citate de dumneavoastră și mă gândesc la cazul Belgiei. Dacă, dacă se tot dă vina de la unul pe altul, atunci Um, avem tocmai o siguranță administrativă, dar nu avem o, o siguranță, o, o securitate eficientă, ci fiecare autoritate tot dă vina pe altă autoritate și într-un lanț cu adevărat sigur, aceasta nu poate fi soluția pe viitor. Drept urmare, sunt convins că o responsabilitate partajată pe parcursul întregului lanț este foarte importantă, pentru că nimeni nu poate să uh, spună că nu mai este responsabil. Și un alt punct, autonomia și posibilitatea de a exista o, recip- o, o recunoaștere reciprocă. În momentul în care găsim o soluție pentru a trece la scanarea uh, produselor și soluția respectivă nu este uh, recunoscută de toate statele, acest lucru nu, nu ne ajută cu nimic, pentru că am investit sume mari în uh, cercetare, în dezvoltarea unui produs și acest lucru nu, nu ne ajută deloc. Deci acest principiu, în principiu al uh, recunoașterii recipro, reciproce, care poate reduce numărul controlelor fără a face rabat din punct de vedere al securității, ne-ar ajuta și sper să nu repetăm uh, greșelile din uh, trecut, pentru că doar așa vom putea merge înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul de Grandas. De Grandes. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu doresc să vă mulțumesc pentru acest studiu pe care l-ați prezentat S-au analizat aici atât amenințările cât și legislația actuală. Aș vrea să revin la propunerile pe care le-ați făcut. Ați făcut uh, referire la un element uh, pe care l-au menționat și coordonatorii noștri. Raportul nostru privind securitatea Murphy s-a referit mai întâi la protecția acordată călătorilor. În 2010, a avut uh, un uh, accident, loc un accident aviatic care a suscitat uh, îngrijorarea celor care au cerut comisiei să facă o nouă propunere. În consecință, raportul pe care l-am redactat este unul dintre cele mai complete pe această teme. În ceea ce privește concluziile acestui studiu, este un progres real pentru că uh, se face o evaluare atât în ceea ce privește curierul cât și uh, mărfuri și asta proporțional cu amenințările care există. Apoi se vorbește de mărfurile care sunt transportate cu avioane de călători. Aceste analize au dus la o mai bună armonizare în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu necesitatea de a consolida uh, aplicarea cerințelor ICAO. Parlamentul uh, cere Comisiei să analizeze cu mai multă rigoare legislația, a început să facă acest lucru. Prin asta se uh, întărește uh, securitatea uh, mărfurilor transportate aerian. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și pentru acest studiu pe care ni l-ați prezentat. Acest lucru a fost amintit deja de domnul de Grandes Pascal. La raportul dumnealui am discutat uh, siguranța pasagerilor, am uh, inclus atunci și siguranța mărfurilor, um, datorită faptului că existau pachete uh, problematice, suspecte, și am uh, remarcat faptul că siguranța pasagerilor reprezintă doar, uh, un, uh, doar reversul medaliei. Până la urmă, problema nu a fost rezolvată nici atunci și nu este rezolvată nici acum, pentru că parțial există anumiți furnizori siguri sau lanțuri de furnizare sigure, dar este foarte important să mergem mai departe, după cum a spus și dumneavoastră, cu cercetarea, cu dezvoltarea, să vedem care lucrurile putem îmbunătăți. Eventual găsim, uh, vom găsi o tehnologie care poate fi folosită pentru a scana produsele, bunurile, mărfurile peste tot uh, pe glob sau ce alte uh, soluții am putea găsi. V-ați referit la standardizare și la armonizare. Aceasta este foarte importantă. Eu mă întreb însă cum putem ajunge la o armonizare, pentru că vedem cât de greu este să ajungem la o armonizare pe plan uh, european. Dacă ne gândim și la implicarea unor uh, state terțe, cred că situația este și mai complicată. Deci vă mulțumesc pentru studiu, dar cred că aduce cu sine întrebări uh, suplimentare și trebuie, va trebui să vedem la câte dintre ele vom putea răspunde. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, două remarci, spune doamna Dura. Ați uh, evoca posibilitatea de a nu face nimic și să vedem care sunt costurile. Aș vrea ca pentru călători să se adopte același lucru. În ceea ce privește control, mai ales când e vorba de lichide, o chestiune care este supusă comitologiei astăzi, cred că, regret că uh, continuăm să analizăm uh, lichidele. Este un cost imens. În al doilea rând, același lucru în ceea ce privește uh, mărfurile transportate aerian. Transportul de flori tăiate nu are niciun sens. Cred că uh, mărfurile transportate aerian uh, vor scădea ca pondere. Mai concret, pentru că mărfurile transportate aerian există. A spus că nu este o chestiune nici de regulament, nici de administrație, ci de cooperare. Cu alte cuvinte, e vorba de formarea și uh, condițiile de travai, de uh, lucru ale personalului de la sol. Sunt uh, cei care sunt cel mai puțin calificați dacă lucrăm cu un personal uh, inadecvat uh, pregătit, nu trebuie să ne mirăm uh, de ceea ce se întâmplă. Uneori o simplă hârtie, o simplă semnătură este o semnătură înaltă. Trebuie să fim mai atenți dacă vrem să garantăm o aplicare a reglementării uh, OACI. Deci, trafic aerian și de mărfuri, uh, Uh, în al doilea rând, riscul trebuie să se aplice și călătorilor. Dacă vrem o securitate mai mare, trebuie să ne aplecăm mai mult asupra formării personalului de la sol și capacitatea sa de a colabora în lanțul de informare care este necesar pentru a putea uh, garanta un nivel de securitate suficient. Președintele, doamna Foster. Mulțumesc uh, doamnei profesor pentru prezentarea făcută. Din păcate nu am avut timp să citesc întregul document încă. Uh, n-am putut nici să văd uh, uh, diapozitivele prea bine de aici. Nu sunt sigură că uh, la sfârșitul acestei uh, prezentări am avut surprize prea mari. Cu 10 ani în urmă am fost raportor pentru armonizarea uh, securității pe aeroport după 9 septembrie pentru, nu, după 11 septembrie Cred că dacă aveți nevoie de un răspuns prescriptiv, nu cred că uh, răspunsul este valabil pentru toate situațiile, lucru pe care l-ați subliniat. Există amenințări diferite în țări diferite și uh, se pot uh, face, se pot adopta măsurile necesare pentru uh, a uh, pe la securitate, cine greșește și cine are dreptate, este greu de spus. Există reguli și reglementări care există deja. Prin urmare, uh, ar trebui respectate. Aveți dreptate atunci când este vorba de OACI. Nu poate să impună ceva, dar cred că uh, statele membre încearcă să respecte uh, ceea ce spune această organizație aviației civile. Aveți dreptate. Trebuie Uh, înainte să adoptăm noi reglementări, uh, trebuie să avem uh, informații informații prelucrate pentru a, a elimina riscurile, ceea ce este important și nu sunt de acord cu colega mea, doamna Duron. Dacă cineva lucrează în domeniul securității uh, este mai prost uh, plătit uh, și este mai prost pregătit. Acest lucru nu este acceptabil. Dacă oamenii sunt angajați de o firmă, sunt angajați să facă ceva, există un contract colectiv de muncă, atunci compania este, răspunde de buna pregătire a acestui personal. Cred că mă simt foarte bine, de fapt, când văd personalul de pe aeroporturi, ei își fac uh, treaba. Dar uh, uneori este uh, vorba și de aceste verificări care se fac cu privire la personalul care lucrează în zone restricționate. Poate că e nevoie de uh, informații suplimentare uh, pentru uh, cei care îi angajează. Este o chestiune spinoasă uneori pentru statele membre. Deci, uh, cu totul aveți dreptate, soluții bazate pe tehnologii, acestea progresează tot timpul și uh, sigur că există uh, mărfuri foarte voluminoase Uh, care trebuie scanate uh, cu anumite echipamente. Am purtat discuții în legătură cu achizițiile publice și cu uh, transportul echipamentelor. Sigur că este important să știm de unde vin mărfurile, mai ales atunci când ele provin din terțe țări. Ne simțim oarecum în siguranță când e vorba de mărfuri care vin din Uniunea Europeană, dar atunci când vin din terțe țări, cred că trebuie să avem mai multe informații, trebuie să menținem un nivel de siguranță uh, adecvat uh, mai ales uh, când e vorba de mărfuri care sunt transportate cu aeronave de călători, cu zboruri regulate. Aș vrea să știu care sunt uh, uh, comentariile Comisiei în ceea ce privește studiul de impact și care este calea cea mai bună de urmat în viitor. Președintele, Comisia are acum cuvântul. Doamna Stroșneider, aveți cuvântul. Mulțumesc și bună ziua tuturor. Discutăm uh, acum la transportul aeriene de marfă și o să mă limitez uh, la uh, acest subiect. Cred că pe parcursul discuțiilor în legătură cu scanarea lichidelor, ceea ce ați aflat este că Uniunea Europeană are un sistem robust de securitate aviatică. Lucrurile diferă față de alte sectoare, facem inspecții periodice, constante, ale aeroporturilor, ale uh, handlingului la sol uh, a mărfurilor. Comisia a mers uh, în 40 de inspecții de, la aeroporturi are programe de control al calității în acest sens, deci se face o evaluare a, a acestui sector și ceea ce s-a făcut până acum este extraordinar. Nu avem a, nicio aplicare a articolului 15 uh, care spune că un aeroport uh, nu, uh, este, nu îndeplinește standardele pentru a asigura transportul de marfă. Statele membre pot să comenteze o serie de aspecte pentru că Unele uh, elemente care au fost uh, ilustrate în negru sunt mult mai uh, albe decât uh, par. Multe au fost dezvoltate multe instrumente și reguli de către OACI și industria de transport de marfă este foarte mulțumită Uh, de această alternativă de a face un screening în măsură de 100%, se protejează astfel încărcătura, se face o scanare pe aeroport. Uh, este o manieră costisitoare, dar foarte eficientă. În ceea ce privește riscul, Legislația care a intrat uh, în vigoare a fost prima bazată pe risc. Statele membre au ajutat uh, Comisia să facă o evaluare a riscului serviciile de contraterorism, uh, de combatere a terorismului, de interne. S-a făcut o evaluare a riscului în ceea ce privește securitatea mărfurilor transportate pe cale aeriană. au avut loc modificări ale exceptărilor și au fost adoptate măsuri mai stricte în ceea ce privește încărcătura aeriană și asta din cauza unor informații recente cu privire la pericolele și vulnerabilitățile existente pe uh, aeroporturilor din tețe țări. Dacă nu am fi avut uh, un sistem atât de armonizat și robust, Ceea ce s-a întâmplat pe 1 iunie anul acesta nu s-ar fi întâmplat. Statele Unite și Uniunea Europeană au uh, convenit asupra recunoașterii regimului uh, reciproc de securitate a mărfurilor. nu am fi avut un astfel de acord reciproc dacă sistemul nostru nu ar fi fost uh, armonizat în mare măsură și dacă partenerul nostru, Statele Unite, nu ar fi fost convins că regulile se aplică în mod coerent și eficient pe tot teritoriul Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. So, Macario, would you like to respond to any... Mulțumesc. Domnul profesor Macario, vreți să răspundeți la întrebările pe care le-ați auzit? Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. În principiu sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră și cred că aceste lucruri sunt și reflectate în raport, de altfel. Vorbim despre un proces complex și este clar că securitatea transportului aerian de marfă este un concept foarte relevant care trebuie studiat, însă există multe neajunsuri atunci când dorim implementarea sa. Toți cei implicați și-au asumat responsabilitățile care le revin, prin urmare trebuie să existe un schimb de abordare cu privire la ceea ce facem în prezent pentru transportul de pasageri și de marfă Există un volum mare de mărfuri care sunt transportate cu transporturile de pasageri, deci trebuie să facem o echilibrare a securității între aceste două tipuri de transport. Și uh, trebuie ca acest concept să fie implementat în totalitate pentru a da rezultate. În acest sens, aspectele care țin de securitate, interpretarea și evaluarea riscurilor, uh, partajarea informațiilor. Toate aceste lucruri trebuie să fie efectuate cât mai în amonte posibil în cadrul procedurii și nu trebuie să aibă de suferit de pe urma procedurilor birocratice. Tot ce se face în acest gen de concepte este o delegare, un transfer de responsabilitate. Lucru care duce la reducerea securității în realitate. Așa că tot ce pot să spun este să schimbăm modul de abordare, mentalitatea, pentru a reflecta cerințele companiilor actuale. Trebuie să avem în vedere noile tehnologii, nevoile de formare pentru toți cei implicați în diferitele etape. Trebuie să înțelegem cu toții riscul în același fel și o procedură uniformă de evaluare a riscurilor și de partajare a informațiilor. Trebuie ca sistemul să fie îmbunătățit Serviciile funcționează până deocamdată, dar trebuie să fie îmbunătățite și acest lucru nu trebuie să reprezintă o povară sau un cost suplimentar asupra actorilor de pe această piață. Prin urmare, responsabilitatea trebuie să fie partajată și trebuie să existe o reducere a costurilor directe și indirecte. Mulțumim, profesor Macario, pentru participarea la întâlnirea noastră de astăzi, pentru prezentarea raportului și pentru că ați răspuns la întrebările puse de colegii noștri. Avem o pauză de 20 de minute acum până să trecem la grupul de lucru privind turismul. Prin urmare, ne revedem uh, la 5 jumate. Pe 6 septembrie uh, vom avea următoarea întâlnire, dat fiindcă toată lumea este aici, de la ora 9 dimineața până la 6 și jumătate. Mulțumesc!